8.000 de tineri și bărbați în câteva zile au fost omorâți sistematic și bestial. Și asta se întâmpla în mijlocul Europei. Sub ochii lumii, în Srebrenica, a avut loc cea mai ma- cel mai urât lucru, cel mai mare genocid din Europa după al doilea război mondial un act, așa cum spuneam, un genocid care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Un eșec colectiv în ceea ce privește comunitatea internațională. Acest eveniment încă ne aduce rușine. Le aducem azi un omagiu acestor victime. În numele Parlamentului European, mă adresez familiilor acestora oamenilor care au rămas în urma lor și îmi exprim sentimentul nostru de tristețe. Până astăzi, nu fiecare persoană omorâtă acolo și-a găsit dreptatea. Nici măcar locul de veci nu l-au avut până astăzi fiecare dintre cei omorâți. De aceea noi continuăm să luptăm mai departe pentru aceste victime care să își găsească dreptatea pe care o merită. În 2007, masacrul a fost în sfârșit uh, denumit ca genocid de, tribunal, de Tribunalul Penal Internațional. A fost un eveniment foarte important. Mai ales pentru că masacrul a avut loc într-un loc declarat zonă de siguranță de ONU. și acolo au avut loc aceste încălcări grave ale drepturilor omului. Noi, Parlamentul European, am avut de două ori de poziție în ceea ce privește genocidul de la Srebrenica, în 2005 și în 2009. Atunci ne-am gândit la toate victimele din fosta, din fosta Iugoslavie. Astăzi, 20 de ani mai târziu, ne reînnoim angajamentele luate. Nu vom uita de Srebrenița. Pentru că, doamnelor și domnilor, înfrățire fără amintire nu poate să existe. O înfrățire poate, poate să existe doar atunci când se ține cont de durerea suferită. Să ne amintim de retorica otrăvită și ura populistă care a fost răspândită acolo. Acestea trebuie să fie îndepărtate acum să ne amintim care sunt, care sunt semințele multietnice și multireligioase în Balcani. Suntem hotărâți să eliminăm din drum pe toți aceia care dezgroapă vechii demoni și vechile discursuri. discursuri. Și tocmai pentru aceasta sunt importante asemenea evenimente de comemorare astfel încât să ne fie foarte clar că forțele de distrugere încă acționează. I-am cerut colegii doamna vicepreședinte Lunacek, să, ca la data de 11 iulie să ne reprezinte la Srebrenica. Parlamentul European depune eforturi astfel încât să ofere o perspectivă europeană în vestul Balcanilor. Ne dorim un, o vecinătate stabilă. Porțile Europei sunt deschise pentru oricine își dorește democrație și stat de drept. Înfrățirea duce la siguranță și e nevoie de colaborare în ceea ce privește Balcanii de Vest. Doamnelor și domnilor, astăzi vă rog să vă ridicați pentru să comemorăm victimele de la Sebrenița.